Pan Przewodniczący! Koleżanki i koledzy, ladies and gentlemen. Dragi colegi, doamnelor și domnilor, vă rog să vă ocupați locurile. Ogłaszam wznowienie posiedzenia przerwanego w dniu 12 maia 2011 roku. Declar deschisă uh, sesiunea uh, noastră. Versiunea finală a ordinei de zi și procesul verbal au fost distribuite, așadar procesul verbal este adoptat. Acum, scurte declarații în partea introductivă. Doresc să salut pe domnul Rahmona, președintele Tajikistanului, care vizitează Parlamentul European, face o vizită oficială la Parlamentul European. M-am întâlnit cu președintele cu câteva minute în urmă am uh, purtat discuții în legătură cu reformele care sunt adoptate în Tajikistan. Pe 4 iunie am uh, comemorat un eveniment important. În 1989, autoritățile chineze au reprimat Uh, demonstranții din uh, piața Tiananmen. Ne amintim cu toții. Cu 22 de ani în urmă, la aceeași dată, în Polonia, am organizat primele alegeri parțial libere în care opoziția democrată a obținut aproape toate locurile. Un singur mandat a fost uh, uh, preluat de alte forțe în Senat. Aceste două date ne reamintesc cât de mult s-a schimbat Europa și cât de mult am realizat în Europa Centrală și de Est. cât de semnificativ, cât de multe